Right, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to our Foreign Affairs Committee. Bună ziua, stimați colegi, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi, să începem. Avem deja o întârziere de 15 minute, trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Com și anunț că faptul că punctul 6 de pe ordinea de zi, următorul CFM, va fi discutat înainte de punctul 5 cu privire la Siria. Dacă nu are nimeni niciun comentariu, atunci adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Trecem atunci la 2. Comunicări ale președinției. Nu existau asemenea comunicări. Nimic nici din partea dumneavoastră văd, așa că trecem la numărul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. O reuniune la 14 septembrie 2017. Vreo observație? Nu e cazul. Trecem la punctul numărul 4, informare cu privire la misiunea AFET la adunarea generală a ONU la 30-31 octombrie 2017 și misiunea AFET de la Washington și Norfolk pe 31 octombrie 3 noiembrie. Misiunea la adunarea generală la ONU a avut loc cam fiecare an împreună cu cei de la Comisia DROA, iar vizita la Norfolk și Washington DC împreună cu sede. La New York am discutat despre pace, securitate, prevenirea conflictelor, schimbări climatice. Am avut reuniuni importante, inclusiv cu secretarul general Antonio Guterres, noul președinte al um, adunării generale Miroslav Lajcek și de asemenea cu șeful Departamentului pentru misiunile de menținere a păcii din SUA și cu reprezentanța ai programului de dezvoltare ONU. Am spus că sprijinim reformele făcute de domnul Guterres, care oferă un nou aport pentru o bună angajare a ONU, apoi rolul cheie pe care îl are ONU în, multilateral, în pluril, multilateralism și protejarea valorilor. L-am invitat pe președintele adunării generale să vină în primul semestru la o reuniune a noastră a FET în 2018. Vizita de la Washington și cea de la Norfolk și acestea au fost foarte importante. Am avut discuții foarte bune cu privire la punerea în aplicare a acordului UE-NATO. Am discutat despre cibersecuritate și multe alte subiecte. Și am făcut uh, o vizită și la stația navală SUA din Norfolk. În Washington, delegația s-a întâlnit cu colegii noștri de la Congres, unde am discutat despre Iran și ceea ce se întâmplase în curând și am discutat și de mai multe aspecte legate de relațiile USUA. Am avut reuniuni și la Pentagon, am întâlnit cu secretarul general pentru apărare, cu think tank-uri importante în ceea ce privește cooperarea transatlantică și situația actuală din Balcanii Occidentali. Pe scurt, cam acesta e rezumatul vizitei noastre la New York și Washington. Acum aș da cuvântul uh, participanților și uh, primul e președintele subcomisiei DROA, domnul Panzeri, vă rog. Grazie, președinte. Concordo con lei sul fatto che... Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră și anume în ceea ce privește această vizită. Am avut într-adevăr reuniuni foarte importante și interesante. A existat și o colaborare foarte bună între comisii. Am putut să discutăm o serie de subiecte, de la migrație până la chestiuni care țin de drepturile omului. Așa cum ne spuneați și dumneavoastră, multe din aceste reuniuni s-au concentrat în primul rând pe reforma ONU și mai ales pe organizarea internă schimbări importante, adică felul în care funcționează organizația, astfel încât să poată să implementeze altfel de politici. Și trebuie să se mențină această credibilitate importantă pe care o are la nivel internațional ONU. Au existat reuniuni foarte importante, ne-am întâlnit și cu un altul comisar pentru drepturile omului din cadrul ONU și cred că ar trebui să ne concentrăm și discuțiile noastre pe o serie din aceste puncte. Din discuția noastră au reieșit trei puncte importante, trei piloni importanți pentru funcționarea ONU. Dezvoltarea, politica privind libertatea și drepturile omului. I-am adresat și o întrebare și anume legată de finanțare. Acest trei piloni, al treilea pilon, câți bani primește? Și ni s-a răspuns 3%. Este un pilon mai redus față de celelalte și în comparație cu competențele pe care le are ONU. Cred că important este să conștientizăm faptul și noi și ei că aici trebuie să investim. Am căzut de acord că atât cât e posibil în fiecare an să avem un protocol între noi și biroul înaltului comisar pentru drepturile omului din New York, astfel încât să discutăm despre acest subiect legat de drepturile omului și perspectivele de viitor. Credem că un asemenea lucru ar putea fi un element important, un instrument care să ne ajute într-adevăr să avem un cadru mondial în ceea ce privește drepturile omului și din punct de vedere european și noi putem să ne aducem astfel aportul. Colaborarea FedDRA a fost una foarte bună, a fost o vizită foarte folositoare pentru munca noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Acum, vorbitor din partea grupurilor politice, în primul rând, domnul Mihail Galer. O secundă, sau întâi să discutăm despre New York și apoi despre Washington, poate mai bine. Îmi cer scuze, spune președintele, cine ar dori să intervină în legătură cu vizita la New York? Vă rog. Da, foarte pe scurt, domnul Freund. Vizita pe care am făcut-o a fost una foarte constructivă. M-au impresionat uh, discuțiile cu Jeffrey Feldman. Uh, subsecretarul pentru afaceri politice. Am discutat despre aproape toate temele cu care avem noi de-a face aici, în cadrul AFET, de la Ucraina, Siria, Libia. Pe mine m-a surprins să aud, uh, nu îl citez acum pe dumnealui, însă m-a surprins faptul că acesta e mai optimist decât noi în ceea ce privește Libia și situația de acolo. Balcanii, Bosnia și Herțegovina, pentru dumnealui, aici sunt cele mai mari probleme din zonă, e adevărat și pentru noi. Sunt multe de făcut în Ucraina, mai ales cu privire la ultimele dezvoltări și anume Rusia care va permite trupele pentru pace să intre acolo, însă situația nu e rezolvată încă cu Yemenul. Un alt subiect pe care îl tratăm și noi, mi s-a părut interesant că a spus că saudiții sunt interesați în uh, terminarea războiului acolo. Noi nu vedem asemenea semnale și că așa ceva se va întâmpla, însă se pare că are informații mai bune decât noi. Cred că Cam acesta ar fi un rezumat a ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant în discuții, mai ales întâlnirea cu secretarul general, bineînțeles, dar acolo cred că dumneavoastră ne spuneați deja că acesta consideră că Uniunea Europeană este un factor, este factorul cel mai important în această lume divizată în care ne aflăm și că aici se află cea mai mare stabilitate în Uniunea Europeană. E întotdeauna ceva ce ne place să auzim. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Freund, pentru New York și domnul Iolainen. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Pot să continui unde s-a oprit domnul Freund. Cred că la o reuniune din New York am putut să observăm cât de important e Uniunea Europeană pentru ONU mai ales că există aceste incertitudini cu administrația SUA, anumite economisiri, diferite procese de renunțare. ONU are nevoie de ajutor. ONU are nevoie de sprijin și Uniunea Europeană e un pilon al acestui sprijin. În mai multe dintre discuții am putut să constatăm faptul că în cadrul ONU China se consolidează, se organizează mai bine în misiunile de menținere a păcii, dar și din punct de vedere financiar. Și un lucru demn de salutat. ONU nu are nevoie doar de sprijin, ci și de reforme. Am fost destul de uimit de cele spuse de trei persoane responsabile cu reforma, cuvântul neîncredere care a reșit unii împotriva celorlalți, sus e jos, jos e sus, uh, ONU a căzut cumva într-un cod de, incer- cont de incertitudine, are probleme la nivel intern pe care secretarul general vrea să le depășească acum prin propunerile de reformă făcute, nu putem decât să îi urăm mult noroc. Spunea că adunarea generală trebuie să fie alături de el. Există diferite blocuri în ONU care, când vine vorba de negocieri, câteodată se bat cap în cap. Nu putem decât să sperăm că aceste mesaje vor ajunge la membrii ONU, pentru că la fel nu mai poate continua ONU. Pentru că trebuie să rezolve conflicte și are nevoie și de noi programe noile programe. Directorul UNDP, Achim Steiner, m-a impresionat foarte mult. E un om foarte dinamic pe care îl cunosc de la Agenția pentru Mediu și programul pentru mediu. Are niște imagini foarte clare despre cum cu fonduri, puțin, fonduri puține se poate face o muncă de dezvoltare în Africa și în alte părți. Un aspect pe care ar trebui să-l menționez acum ar fi să spun că ONU nu poate să facă toate, poate tot mai puține. Actorii regionali sunt cei care trebuie să se implice mai mult. Valabil pentru zona Sahel, sub-Sahel și au fost numite Uniunea Africană și UE în acest context. Lucrurile doar așa ar putea să funcționeze. Uh, 2018 e anul european în cadrul ONU, avem 5 state în Consiliul de Securitate, așa ceva nu a mai fost până acum. Așa că în 2018 trebuie să fim și noi foarte atenți, să vedem ce putem să facem, cum putem să ajutăm astfel încât acest an să fie un an încununat de succes. Vă mulțumim! Mai dorește cineva să facă comentarii cu privire la New York? Domnul Scholz, legat de New York. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, să le mulțumesc colegilor pentru informațiile date. Da, cred că e foarte important să urmărim ceea ce se întâmplă la ONU. Până acum nu am avut posibilitatea de a participa la aceste delegații. Aș avea niște întrebări în legătură cu următoarele procese. Poate am putea discuta și mi-ați putea răspunde la întrebări. Ne vorbeați de necesitatea reformelor. Cred că cu toții suntem conștienți că dacă nu vor exista modificări structurale, atunci uh, viitorul va fi unul problematic, mai ales în ceea ce privește politica de dezvoltare. Știu că unii colegi lucrează deja spre acest fapt. Aceasta e întrebarea mea. Cum putem avea în statele membre o dezvoltare mai puternică, mai democrată, în parlamente, în societatea civilă? Cum putem organiza toate acestea? Și după responsabilitatea pe care o avem noi. Și tocmai pentru că există această nevoie de reformă în cadrul ONU care trebuie pornită cum putem merge mai departe. Și a doua întrebare, problema refugiaților. Ce rol a avut acest subiect? Ce rol joacă în discuțiile cu partenerii de la New York? Ce rol a jucat în aceste discuții? Bine, mai există alte întrebări legate de New York? Dacă nu, atunci închidem acest subiect în ceea ce în ceea ce privește acesta, îmi pare rău că raportorul nostru, domnul Kovacev, nu se află. Da, este raportorul nostru și în și acesta a avut niște propuneri foarte clare în ultimul său raport cu privire la reformarea ONU și apoi în ceea ce privește politica de migrație. Da, am discutat despre a jucat un rol central, ar fi fost surprinzător dacă nu ar fi fost așa, mai ales cu domnul Steiner am discutat asta și ne spunea câte ceva domnul Iolainen. Mai doriți să spuneți ceva despre subiect, democratizarea ONU? Da. Um, the... No. ONU o organizație preocupată cu sine însăși. Reforma are loc în cadrul instituțiilor. ONU e de fapt uh, o afacere internă. Iar domnul Scholz se întreba dacă există oare șanse pentru o dinamică nouă prin mișcări din afară. Am constatat și eu la New York că asta ar fi dificil. E, e dificil să încerci să reformezi ONU. Dar cred că opinia publică, societatea civilă și parlamentele, camerele cetățenilor, ar trebui să oferă mai multă atenție acestei organizații. Avem o singură organizație a Națiunilor Unite, nu mai multe, și cu toate problemele ei, nu ne-am putea dori o altă organizație. Există doar aceasta noi aici uh, suntem activi la AFET, la DROA și în alte comisii, acordăm atenție și cred că trebuie să intensificăm această atenție. Spune Achim Steiner că va exista un jubileu, 75 de ani, peste patru ani vor sărbători această aniversare. Iar Antonio Gutierrez uh, luptă până în pânzele albe și dacă reușește acest pachet de reforme actual, s-ar putea să vină apoi cu un al doilea cu privire la celelalte reforme. Spusesem la început că l-am invitat pe Jos Leitstock în cursul anului viitor. Vom mai putea discuta cu dânsul și anul viitor și aș sublinea și ce a spus Leinen. Acum Uniunea Europeană are această fereastră de oportunitate pentru că avem secretarul general, președintele adunării generale și 5 din 15 membri ai uh, uh, Consiliului de Securitate. Niciodată nu a fost atâta Europa prezentă la acel nivel și Antonio Gutierrez ne-a spus clar că suntem cel mai important partener, cel mai important aliat acolo. Domnul Freund, o singură propoziție, că s-a vorbit și de problematica refugiaților. Da, am vorbit despre asta cu aproape, la aproape fiecare întâlnire. Cred că cel mai clar s-a văzut acest lucru președintele actual al adunării generale, care a spus, printre altele, că așa vom fi, uh, așa va, ne va, își va duce aminte istoria de noi, nu să rezolvăm problema, dar să, să reușim să o gestionăm, dacă vom reuși să o gestionăm. Și cred că uh, aceasta e deja o încercare de a ataca o problemă care ne afectează pe toți. Și a spus că nu ia în calcul opțiunea unui eșec. Nu avem voie să eșuăm aici. De aceea cred că e foarte clar că suntem cu toții de această părere. Mulțumesc. Și acum, în ceea ce privește partea de la Washington, domnul Galler, din partea PPE. Mulțumesc. Privind în urmă, aș dori să spun că pe șeful suprem nu l-am uh, întâlnit, deci a fost o vizită îmbucurătoare și constructivă și cred că am descoperit puncte comune pe majoritatea subiectelor. Am arătat poziția clară pe care avem față de Iran, asta în discuțiile cu Consiliul de Securitate, cu Pentagonul, cu uh, Senatul, că ne așteptăm ca și Statele Unite să continue să-și respecte partea din uh, înțelegerea nucleară încheiată cu Iranul. Iar celelalte întrebări care nu sunt afectate de aceasta, partea de drepturile omului în țară sau influența asupra regiunii sau ce se întâmplă în Yemen, toate aceste probleme trebuie discutate în continuare, uh, dar împreună cu Statele Unite și trebuie negociate permanent. Senzația mea a fost că la republicanii cu care ne-am întâlnit nu erau 100% împotriva acordului cu Iranul. Am avut deci această senzație că au înțeles argumentul și că această înțelegere, deși nu e perfectă, e mai bună decât să nu existe niciun, niciun acord. M-am bucurat să aud peste tot că dacă UE face ceva în domeniul securității, nu doar că nu sunt împotrivă, ci chiar ne vor susține. Și acest uh, rezultat a fost unul pe care îl consider pozitiv și a fost unul foarte clar. Suntem pe această direcție pentru întărirea NATO și ne ajută pe toți să lucrăm mai strâns împreună. Iar despre Corea de Nord, am senzația că și Statele Unite preferă, de fapt, soluția diplomatică. S-a explicat că atunci când președintele folosește cuvinte dure, se speră că asta are efect, uh, efecte directe asupra președintelui nordcorean. Pentagonul ne-a spus foarte clar că ei sunt ultimii care ar, și-ar dori războiul. Deci dacă o spune Ministerul Apărării, cred că e o poziție foarte constructivă. Cred că atât din partea mea pe aceste trei subiecte principale. Președintele, mulțumesc, domnul Knut Fleckenstein. Mulțumesc, nu vreau să repet tot ce a spus colegul Galler. Sunt uh, de acord cu ce a spus el. Am avut discuții destul de largi, mai ales la Departamentul de Stat, discuții vaste des- și despre Turcia, despre neproliferare, despre contraterorism, combaterea terorismului. Cred că a fost o discuție bună și am găsit interlocutori bine pregătiți pentru aceste discuții. În ceea ce privește Iranul, am avut o poziție unitară deși de la ECR și până la GUE e o cale lungă chiar și în această sală, dar am vorbit pe aceeași limbă când am vorbit despre Iran. N-am uh, ascuns că există o serie de probleme cu Iranul, dar care trebuie tratate, dar uh, insistând în același timp că acordul cu Iranul nu trebuie uh, atins acum sunt un pic nesigur la republican. Există trei tipuri de răspuns. Unii spun președintele nu dorește asta și de aceea n-ar fi clar că rămânem cu acordul. Marea majoritate au spus totuși că ar merge pe aceeași direcție cu noi sau, dar și asta este o iluzie, unii care au menționat că ar putea fi renegociat cu niște protocoale suplimentare pentru a îmbunătăți vechiul acord. Important este că nimeni nu a pus la îndoială faptul că Iranul respectă convingător 100% ceea ce și-a propus în acord. Și un ultim punct, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule McAllister și secretariatului pentru buna pregătire a lucrărilor noastre acolo în special uh, secretariatului, pentru că știu că ei au muncit din greu. A funcționat foarte bine și pre, cu precauție aș dori să menționez un lucru care poate ar trebui să uh, discutăm în biroul lărgit. Multă lume călătorește înspre Statele Unite și e foarte bine, avem nevoie de contacte și în special de contacte bune. Însă trebuie să găsim o cale pentru a ne pune de acord între noi și a ne coordona mai bine. Vizita noastră a fost bună, a fost utilă, ar fi putut fi mai bună dacă ne-am fi coordonat cu diversi alții uh, care au vizitat Statele Unite. Și de aceea, fără a ne supăra, ar trebui să vorbim și în biroul lărgit despre acest subiect. Mi se pare foarte important. Mulțumesc! Președintele, mulțumim domnule Fleckenstein, am luat uh, notă și vom discuta asta și în biroul lărgit. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu, atunci aș dori doar să vă mai informez că ieri am avut ocazia să discut cu doamna Mogherini la telefon. I-am prezentat impresiile noastre de la Washington, însă e prezent acolo în această săptămână și poartă discuții și despre Iran cu vicepreședintele Mike Pence. Și am spus foarte clar că, după părerea mea, reacția americană a fost totuși în mare parte pozitivă. Au arătat, uh, au dat dovadă de înțelegere pentru abordarea noastră și s-au bucurat de această solidaritate pe care au văzut-o la noi uh, peste toate partidele. Am spus că nu se întâmplă prea des să fim cu toții de acord, de la ECR și până la GUE. Și le-am arătat că și noi avem o poziție critică față de multe subiecte legate de Iran, dar că avem uh, aceste linii orientative. Cred că astfel am ajutat-o și pe doamna înalt reprezentant uh, să se pregătească bine. Dacă nu mai există alte observații, domnul Freund, n-aș vrea să se creadă că n-am fost de acord cu vizita de la New York, doar pentru că n-a spus-o nimeni. Deci, repet aici, explicit, că și noi am fost uh, încântați de pregătirea și desfășurarea vizitei la New York și că mulțumim pentru aceasta. Mulțumesc pentru laudele prietenoase și vom, trans- vom transmite mai departe secretariatelor comisiilor. Bine. Dacă nu există puncte suplimentare, trecem la acel punct 6 care e actual punct 5 de fapt. Dragi colegi, avem acum, vom avea o dezbatere despre proiectul de aviz pregătind poziția Parlamentului despre planul financiar multianual pentru după 2020. E un domeniu foarte important, unde noi ne vom uh, prezenta prioritățile, inclusiv extinderea și ve- statele vecine. Și dau cuvântul domnului Panzeri, raportorul nostru. Mulțumesc. În ceea ce privește acest aviz, AFET trebuie să dea indicații Comisiei de Buget pentru continuarea planului financiar multianual. Sigur, sunt, e o perioadă dificilă și e greu să ne închipuim cu ce ne vom uh, confrunta, cu ce uh, dificultăți ne vom confrunta după 2020. Însă eu îmi doresc ca după 2020 să preluăm această idee din declarația de la Roma ca la probleme mari să avem o prezență mare și la problemele mici să venim cu o poziție mai restrânsă. M-am concentrat pe trei aspecte. În primul rând, cred că e important să sporim mijloacele în ceea ce privește măsurile externe. Obiectivul este să facem din politica externă un obiectiv important al Uniunii. Ajutor pentru dezvoltare, statul de drept, drepturile omului, probleme de securitate, conflicte, probleme de guvernanță, dar și dezastre naturale și schimbările climatice, fără să uităm provocările legate de migrație. Apoi avem nevoie de mai multă flexibilitate. Mai multă flexibilitate care să permită mobilizarea de resurse suplimentare ca să răspundem unor situații neașteptate, fără însă a ne periclita obiectivele pe termen lung sau fără a lua fonduri din altă parte. Iar în ceea ce privește fondul pe care îl avem pentru Africa sau acordul cu Turcia, aceste fonduri n-ar trebui hrănite din uh, fondurile altor acțiuni, altor măsuri, ci ar trebui tratate o analiză constantă din partea Parlamentului. Noi având mult spațiu, n-am mai putut adăuga mare lucru, dar aștept și eu cu interes amendamentele altor grupuri. Termenul limită este 23 noiembrie la 11 dimineața. Thank you, Mr. Panzeri. Mulțumim, domnule Panzeri. Ajungem acum la comentariile și intervențiile raportorilor din umbră. Cristian Preda mi-a, m-a rugat să-i citesc intervenția, o fac cu mare plăcere. Cristian Preda scrie, aș dori în primul rând să-mi exprim regretul că nu pot participa la această discuție în legătură cu următorul CFM este un moment foarte important ca vocea noastră să fie auzită. Actualul CFM și-a uh, arătat limitele în ultimii ani și este foarte clar în lumina diverselor crize cu care ne confruntăm că nu s-au alocat suficiente resurse și că mecanismele de flexibilitate erau paradoxal nu suficient de flexibile. Mă bucur să văd că raportorul Antonio Panzeri este de aceeași părere. Nu putem să pretindem că uh, contribuim la rezolvarea crizelor din vecinătate fără resurse financiare adecvate. Mai mult, uh, domeniul acțiunilor externe are un potențial foarte mare pentru plus valoare europeană putem să avem mai mare succes în asigurarea securității cetățenilor noștri dacă uh, combinăm resursele noastre financiare. Date fiind uh, discuțiile actuale în legătură cu refocalizarea bugetului european pe uh, instrumentele care au o plus valoare clară, cred că avem un argument foarte clar pentru rubrica 4. Trebuie să ajungem la un echilibru între disponibilitatea finanțării și flexibilitatea acesteia. Criza refugiaților a plasat uh, o presiune semnificativă asupra bugetului comunitar și o serie de politici au fost afectate de faptul că nu avem o rezervă de, pentru criză pe care să ne putem baza. Trebuie să subliniem și uh, importanța consolidării bugetului comunitar și să uh, reducem cât mai mult utilizarea vehiculelor financiare. Sunt sigur că vom avea o cooperare foarte bună cu raportorul uh, și un mesaj foarte puternic din partea comisiei noastre la negocierile care vor urma. Cristian Preda. Ajungem acum la grupul GUE NGL. Aveți cuvântul. Doamna Lözing. Um, Mulțumesc foarte pe scurt. Așa cum știți, avem anumite diferențe în ceea ce privește direcția politicii comune de securitate și apărare mai ales în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, ajutorul umanitar și mai multe astfel de aspecte, mai ales pe dimensiunea civilă. Ne dorim mai multe dimensiune civilă și să fie pusă pe același nivel cu diplomația politică. În ceea ce privește programele noi, în ceea ce privește cercetarea, înarmarea, sprijinirea proiectelor de dotare, uh, Uniunea Europeană se îndepărtează de acest uh, domeniu civil. Dimensiuni care ar trebui susținute, drepturile omului, schimbări climatice și așa mai departe. Apoi, cât despre vecinătatea europeană, se folosește cuvântul renewed, uh, ceea ce nu prea oglindește ceea ce înțelegem noi printr-o nouă direcție. Și anume, cum ar trebui să arate în această nouă direcție? Asemenea lucruri ne lipsesc nu din document. Există multe probleme, cum ar fi subdezvoltarea, nerespectarea drepturilor omului, conflictele armate. Toate acestea pot să fie și o cauză a politicii externe și de vecinătate a UE. În ceea ce privește apărarea și înarmarea în domeniul vecinătății, noi observăm că mediul nu e unul stabilizat, ci duce la o și mai mare militarizare. Deși există multe diferențe, totuși la punctul 4 din acest aviz, punctul 4 al avizului putem să-l sprijinim, Chiar dacă în ceea ce privește fondurile fiduciare vedem multe lucruri cu ochi critici, totuși suntem de acord cu acea solicitare de mai mult control parlamentar pentru fondurile fiduciare. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Lösing. Domnul Castaldo din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Panzeri pentru aceast, acest raport pe proiectul de aviz. Suntem și noi de acord cu necesitatea unei abordări holistice pe termen lung în ceea ce privește ce se va întâmpla post-2020, în special ideea mobilizării resurselor pentru evenimente neașteptate. Flexibilitatea este foarte importantă, însă fără a lua bani de la politicile pe care încercăm să le finanțăm acum. De asemenea, am dori eh, să creștem finanțarea CFM pentru ca eh, instrumentul de vecinătate europeană să fie finanțat mai bine, precum și drepturile omului, mm, am dorit să discutăm despre fondurile fiduciare în Parlament în general, însă am dorit ca facilitatea UE pentru refugiați eh, eh, cu Turcia, acest acord în, în legătură cu care am fost împotrivă de la bun început, cred că trebuie să discutăm acest lucru și să eh, luăm o decizie în, în strânsă colaborare cu Parlamentul European. După aceea, Orientul îndepărtat și probleme legate de migrație, de asemenea, fondurile preaderare, există rezerve foarte mari în legătură cu Turcia și lucrurile s-au înrăutățit în ultima vreme. Deci, dar aceste fonduri se aplică și altor state. Muntenegrul este un exemplu foarte bun Um, are performanțe bune uh, și uh, folosește fondurile în mod înțelept. Deci îl felicit pe raportor și vom colabora în uh, acest, pe acest raport. Mulțumesc, domnule Castaldo. Mai avem doi, două intervenții din partea PPE, Edward Cucan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, salut acest proiect de aviz din partea domnului Panzeri. Este un document foarte bun și o bază foarte eh, eh, cuprinzătoare pentru un document bun. Este foarte important să ne stabilim prioritățile pentru următorul CFM de la bun început de aceea salut uh, solicitarea să se crească resursele și pentru mai multe uh, mecanisme de flexibilitate pentru uh, instrumentele externe. Este foarte clar că cu provocările pe care le avem și în contextul actual va trebui să ne luptăm pentru mai multă finanțare pentru aceste instrumente financiare acestea trebuie să fie însoțite de o mai mare supraveghere din partea Parlamentului European. Nu trebuie să intrăm într-o reeșalonare și realocare a resurselor actuale. Trebuie să ne concentrăm pe impactul și eficiența acestor resurse în uh, atingerea obiectivelor specifice politice. Instrumentele trebuie să fie apte pentru a face față provocărilor uh, viitorului, în special în vecinătatea noastră sau în statele de a, uh, candidate. Este foarte clar că obiectivele noastre strategice merg mână-mână cu instrumentele financiare, în special în domeniile sensibile, cum ar fi vecinătatea și aderarea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Edward Cucan. Și la sfârșit, James Carver. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă va surprinde că aspirațiile de uh, politică externă ale Uniunii Europene mi se par uh, puțin nepotrivite, ca să mă exprim eufemistic. Uh, mă bucur că uh, uh, Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană și dacă uh, cumva uh, Regatul Unit s-ar răzgândi, acest lucru ar face lucrurile și mai complexe pentru că ne îndreptăm foarte clar spre o Europa federală. Și nu ați vorbit despre faptul că cel de-al treilea contribuabil la buget, uh, Regatul Unit, va părăsi Uniunea Europeană în 2019 Și chiar dacă va exista o așa numită plată de divorț, acești bani vor fi pe termen scurt, nu, va fi o, nu vor asigura o finanțare pe termen lung a acestor obiective. Deci va trebui să, ca Uniunea Europeană să uh, se gândească la uh, noi surse de finanțare ale acestor ambiții neocomuniste. Mulțumim, James Carver. Mai avem o in- intervenție. Domnul Schaffhauser, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații. Aș dori să subliniez eficiența în ceea ce privește susținerea asistența pentru dezvoltare. În mai multe domenii, în mai multe state, Uh, politicile Uniunii Europene aveau un rol pe care statul uh, respectiv nu își îl mai asumau. Vorbesc aici în special despre fondul de investiții pe termen lung și orice poate să permită susținerea pentru dezvoltare, pentru a dezvolta activități în Africa, de exemplu. Din contră, tot ceea ce privește instrumentele de extindere, în momentul în care nici noi nu știm care este situația în interiorul Uniunii, mi se pare un derapaj. Uh, eu cred că ar trebui să studiem uh, eficiența a ceea ce propunem, în special în domeniul extinderii. Așadar, există două puncte diferite de vedere două puncte importante a eficienței ca Europa să acționeze în complementaritate cu state, cu susținerea lor și faptul că uh, accentul pus de pe extindere în contextul actual mi se pare puțin deplasat și uh, nu, că nu ține cont de contextul actual. Uh, nu corespunde cu principiul eficienței uh, la care ar trebui să răspundă politicile noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Alte comentarii? Nu este cazul. Calendarul orientativ, uh, termenul pentru amendamente este 23 noiembrie la ora 11. Votul la AFET va fi în 22 sau 23 ianuarie 2018 și votul în Comisia de Fond 22 februarie. Domnule Panzeri, doriți și să mai interveniți? În pare rău, nu v-am văzut. Da, doar o, un scurt comentariu. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Sunt sigur că vom găsi o modalitate de a conlucra pentru a respecta termenele menționate de dumneavoastră. Vreau doar să-i spun un lucru doamnei Lözing. Poate poate nu am transmis mesajul uh, foarte bine. Când uh, vorbeam despre renoire, Acest lucru ar putea să fie ca și eu vroiam despre renuindere în sensul de a schimba lucrurile. Asta era ideea pe care doream să o transmit, însă, bineînțeles, sunt dispus să încerc să schimb formularea pentru a o satisface pe doamna Lözing. Vă mulțumesc. Alte comentarii? Nu este cazul, deci putem să trecem la următorul punct. Punctul 5, de fapt punctul 6. Dacă invitatul nostru dorește să ni se alăture, Trecem acum la punctul 5. Mă bucur foarte mult să-i urez bun venit uh, domnului Andrew Tabler de la Institutul Washington. Domnul Tabler este specialist în Orientul Mijlociu, lucrează pe subiectul Siria de mulți ani Săptămâna trecută am fost cu două delegații ale Parlamentului European la sediul ONU și la Washington DC, unde am discutat situația din Siria, în special, în special cu domnul Guterres, și comisia noastră urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă în acest stat. În 22 octombrie s-a încheiat ocuparea de către Daesh a orașului Raqqa, Eliberarea orașului Raqqa a fost un pas decisiv spre eliminarea amenințării Daesh în Siria și Irak și în comunitatea globală. Coaliția împotriva Daesh a fost susținută uh, prin cooperarea cu statele din regiune în legătură cu proiecte de securitate. Uniunea Europeană a asistat populația ca și principalul donator de ajutoare umanitare. Avem un nou raport, susținerea viitorului Siriei în regiune și uh, Uniunea Europeană s-a angajat cu 9,4 miliarde de euro. Este esențial să protejăm în continuare populația civilă din Raqqa și din uh, regiunea administrativă corespunzătoare. Dincolo de această victorie, o pace de durată în Siria va uh, fi atinsă doar printr-un, printr-o negociere negociată de toate părțile. V-am invitat pentru că suntem interesați să ascultăm opinia dumneavoastră în legătură cu opțiunile politice care ar putea să stea în viitorul uh, acestei țări. Vă dau cuvântul very much for that kind introduction. Uh... Vă mulțumesc pentru introducerea frumoasă făcută, domnule McAllister, și le mulțumesc membrilor Comisiei AFET pentru timpul pe care mi le acordă astăzi. Le mul- mulțumesc și misiunei, su- misiunei SUA la UE pentru invitația de a veni să vă vorbesc astăzi pe un uh, subiect care vine la timp. Un subiect pe care SUA, Uniunea Europeană, întreaga Europa au interese comune. Bineînțeles, despre ce voi orbi astăzi, în special despre Siria, dar cu siguranță aveți și alte întrebări. Situația din Siria poate să fie relevantă și pentru alte dezvoltări din Orientul Mijlociu și politica SUA acolo. Voi începe într-un mod neobișnuit. E ceva ce nu prea am spus în ultimii ani și anume vă voi da o veste bună. Înfrângerea militară a statului islamic sau ISIS, cum este cunoscut, merge mai repede decât am fi prevăzut noi. Din păcate, adevărata înfrângere a organizației și anume să dispară ca actor, nu prea se întrevede. Ma Factorii principali care duc la situația din Siria, de, din Irak, rămân încă nerezolvați și asta nu e o surpriză pentru nimeni dintre dumneavoastră. Există această lipsă nu neapărat de democrație, însă de incluziune, lipsește statul de drept, lipsește responsabilitatea în multe locuri din Siria, în Irak. Există valuri demografice uriașe care continuă să se extindă. Plus crește sectarianismul, mai ales cel, suni, cel sunit, pentru că influența Iranului a crescut și a fost sprijinită și de regimul lui Assad în Siria. Și acum și ceva mai multe vești proaste, în timp ce ISIS pierde teritoriu. Acest gol lăsat în urmă de ei este ocupat de, de armata iraniană și Consilierul McMasters a făcut o estimare acum 15 zile că aproximativ 80% din forțele care luptă împotriva ISIS în estul Siriei uh, ce apare de multe ori cu roșu pe hartă, cu statul sirian peste. Aceste armate sunt uh, finanțate de garda revoluționară iraniană. Lucru care a stănit multă uimire. Ce e în spate? E o întrebare foarte bună. Dar, în primul rând, în spate e necesitatea. Nu există suficienți oameni care să lupte împotrivă și din cauza ceea ce s-a întâmplat pe timpul regimului lui Assad. Și nu mai există armata arabă siriană, ceea ce era cunoscut așa. Există această forță acum sprijinită de Iran, sprijinită de aviația rusească, astfel încât această combinație de forțe a reușit să recâștige teritoriile ocupate Există acest tip de observații, observații privind media socială, dar mai ales în estul Siriei se pot observa anumite reacții și explică ceea ce se întâmplă cu forțele de acolo. Populația locală din estul Siriei fuge spre forțele siriene democratice, fug de Assad, uh, E ceva la ce nu ne gândeam. Întâi ne gândeam că implicarea curdă în forțele democrate siriene sunt cele care intervin acum și că totul va acestea vor uh, gravita spre regimul pro-Assad, dar se pare că până acum nu așa au stat lucrurile. Și poate pot acum să lucreze mai mult împotriva ISIS în estul Siriei. Însă războiul din Siria nu e doar împotriva ISIS. Mai e și altul, cel din nord-vestul Siriei, din Iran. Acolo războiul continuă și, cum am văzut recent și cu siguranță ați văzut și dumneavoastră, ați discutat și dumneavoastră despre faptul că Turcia a intrat în mod direct într-un alt domeniu al războiului din Siria. Ne putem aștepta ca în următoarele luni acest efort de expansiune să există în continuare și poate și ofensivă militară în primăvară, astfel încât să facă față forțelor de opoziție și mai ales afiliațiilor Al-Qaeda din această zonă. Și apoi, nu în ultimul rând, un acord uh, care a fost semnat în sud-vestul Siriei, acord care pare să fie respectat și aceasta e, aceasta e o veste bună, însă activitatea grupurilor din zonă ne face să ne punem întrebări cu privire la durabilitatea acestui acord și apoi intervine Israelul tot mai puternic în conflict și cred că cei care urmăriți situația ați văzut ce s-a întâmplat încă din vară din partea Securității Naționale Israeliene și în guvernului de acolo. Există îngrijorări legate de acest uh, război din Siria, mai ales pe partea care este aproape de frontiera cu Siria și care acum e de partea Iranului. Pe partea cea bună, acest acord a îmbunătățit situația umanitară din zonă, iar aceasta este o veste bună. Situația umanitară, în linii mari, rămâne oribilă. Avem un număr de decese de peste jumătate de milion, lipsesc 200 de mii sau mai mulți, depinde de cum vedem lucrurile, cum abordăm situația, însă este un dezastru umanitar. 4,8 milioane de refugiați în țările învecinate, un milion aici care solicită azil în Europa și încă 6,6 milioane Uh, strămutați în interiorul Siriei și, de asemenea, crește în teritoriul forțelor democratice siriene în estul Siriei. Încercările de a aborda această criză siriană, răm, eh, siriană rămân între două procese politice. Procesul de la Geneva, discuțiile de la Geneva cu obiectiv schimbări constituționale, trecerea de la regimul lui Assad și nu cred că trebuie să vă explic toate acestea dumneavoastră și ce se întâmplă în acest sens, însă mai există un proces eh, paralel discuțiile de la Astana, Rusia, Iran și Turcia, care nu fac parte din Geneva, dar câteodată se apropie aici. Există aceste două procese în continuare. Încercăm să aducem pe toată lumea la masa discuțiilor și să încercăm să ajungem la un acord politic de încheiere a războiului. Însă, calea de viitor și din punct de vedere diplomatic și militar în acest conflict e o cale lungă. Însă trebuie să ne gândim unde s-ar putea ajunge și unde ne vom găsi locul în acest rezultat. Și aici mă voi utiliza de o analo- analogie în sensul următor. Dacă ne uităm la trecut, e mai degrabă un episod sau o scenă din filmul Înapoi în viitor și acum vă vorbesc despre Irak în anii 90. Era regimul lui Saddam Hussein la Bagdad. aveam o zonă curdă autonomă în partea de nord a Irakului și apoi aveam zona șiților în sud, care reprezenta majoritatea de pe teritoriul țării. Deci cumva este o reeditare a situației de atunci. Poate astfel am putea înțelege mai bine cum ar putea arăta o Sirie fragmentată. Sunt diferențe importante de care trebuie să ținem cont. În cazul Siriei, regimul lui Assad este mult, mult mai diferit față de regimul lui Saddam. Și o altă diferență e influența iraniană din interiorul Siriei. Aceasta este în creștere, nu așa stăteau lucrurile cu regimul lui Saddam. Acest lucru s-a întâmplat după răsturnarea regimului în 2003. În termeni politici pot vorbi doar din perspectiva SUA, deși aștept cu nerăbdare să aud uh, părerile dumneavoastră. Cum știți, SUA își dorește o Sirie întreagă, reunificată, fără un rol pentru Assad în guvern. Secretarul Tillerson a repetat aceste comentarii săptămâna trecută la Geneva după reuniunile care au avut loc acolo. Însă, în afară de personalități în ceea ce privește avansample, un Obiectivul în serie ar trebui să fie o rezolvare stabilă a conflictului sirian și la, din punct de vedere intern și din punct de vedere regional, astfel încât statele vecine să nu se mai lupte unele cu celelalte prin reprezentanți. Să există și aspecte de securitate importante. Ne dorim o Sirie sigură în care să nu se folosească arme chimice și biologice, un stat în care să există pace pace și în care să nu se nască noi teroriști. Și avem nevoie și va fi cireașa de pe tort, o, un stat în care refugiații să își dorească să se întoarcă. Și nu vă voi explica dumneavoastră de ce acest lucru e atât de important. Izolarea regimului lui Assad trebuie să rămână punctul principal în politica occidentală. Trebuie să aliniem sancțiunile UE și SUA cu privire la regimul sirian și utilizarea armelor chimice în Siria. mai ales având în vedere rezultatele cercetărilor din acest an. SUA își dorește o tranziție fără echivoc în interiorul Siriei. Pe termen scurt, SUA și UE trebuie să se axeze pe stabilizare în zonele în care țările vestice sunt active, fie în coaliție, luptând împotriva ISIS sau în alte domenii învegilate, dacă există ONG-uri, organizații paraguvernamentale care sunt active. Țările vestice au jucat și vor, ar trebui să continue să joace un rol important. Cât despre reconstrucție, cred că ar trebui să fie valabile aceleași reguli. Să vedem statele unde statele occidentale au agenții. Însă, cum va merge acest proces în continuare în viitor, nu se poate ști. Avem regimul lui Assad, sprijin, cei care îl sprijină, o lipsă de resurse pentru reconstrucție în Siria. Și ar fi o oportunitate, și anume să existe fonduri internaționale pentru reconstrucție în Siria, ca parte a tranziției în rezoluția 2254. Însă totul abia se activează, va trebui să așteptăm să vedem care va fi rezultatul procesului. Însă va aș ruga să vorbiți cu membrii guvernelor dumneavoastră, să discutați despre acest subiect și anume ce ne dorim să vedem în Siria, ce putem accepta, ce nu putem accepta și care ar fi calea cea mai bună pe care am putea merge împreună. Bună pentru noi și și pentru poporul sirian. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Tabler, pentru aceste informații în legătură cu situația din Siria. Există colegi care doresc să intervină, să vă pună întrebări. Din partea PP, domnul Ștetina. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă rog să vă puneți căștile pentru că, da, engleza e pe canalul numărul 2. Domnule Tabler, vă mulțumesc pentru această informare cu privire la situația din Siria. Însă nu ați vorbit despre ceva și aș dori să știu ce părere aveți. Domnul președinte ne spunea despre faptul că Raqqa a fost eliberată. De curând am fost în nordul Siriei, am călătorit pe acolo și știu în ce condiții și cu cât curaj au luptat acolo militarii pentru eliberarea Kobani. Așa că întrebarea mea e următoarea. Și anume, cât de mare e aportul coaliției la acest succes, la recucerirea RACA. Cum credeți dumneavoastră că arată situația curzilor în nordul Siriei? Vă mulțumesc pentru răspuns. Vă mulțumim. Cum preferați să ascultăm mai multe întrebări și apoi răspundeți? Da. Acum din partea și de domnul Boștinaru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări și probabil mă voi răzma la două întrebări. O întrebare. Acest proces de pace, cât e el de adevărat. Cum se poate împăca ceea ce pare imposibil de împăcat? Pentru că există diferite părți acum în conflict cu sponsori diferiți, angajamente diferite. Și apoi, a doua întrebare, ce rol va juca Rusia în Siria? Știm că prezența lor pe teren nu e doar pentru Siria, ci pentru întregul Orient Mișlociu. Și această participare uh, are consecințe alarmante regionale, mai alarmante decât cele pe care le vedem în legătură cu Siria. Știind toate acestea, aș dori să știu cum Europa și SUA vor reuși să evite un alt eșec în viitorul Siriei, pentru că noi europenii fie am fost absenți, fie doar Constatam înrăutățirea situației, însă nu am făcut nimic pentru a preveni această înrăutățire. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, domnule Boștinariu, și acum din partea CR, domnul Mulțumesc! Poate că ați putea folosi și microfonul? Mulțumesc. Încă o dată. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Tebler, vă mulțumesc pentru informații, reprezentați o instituție pe care o cunoaștem de ani întregi. E interesant ceea ce ne-ați raportat dumneavoastră. Eu mă voi referi la Turcia și la rolul Turciei Aș dori să vă pun niște întrebări și în ceea ce privește Al-Qaeda. Citisem că Turcia și această mișcare al, nou Al-Qaeda, ei bine, cele două colaborează. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Turcia e prezent alături de această mișcare Al-Qaeda. Ce se întâmplă? Ce fel de lucruri se întâmplă acolo? E o manevră a Kremlinului, astfel încât uh, să lase Turcia să se scufunde și mai tare în ceea ce se întâmplă acolo. Și apoi am mai auzit că regimul sirian din partea curd, am auzit că există un fel de compromis, ar putea ajunge la un anume compromis și anume să Damascul să, oferte, să ofere un fel de autonomie curzilor, așa am auzit. Și atunci, cum ar putea să fie implicată aici Rusia? Su ONU a făcut o estimare de foarte multe miliarde astfel încât Siria să poată să fie din nou un stat funcțional. Unii diplomați occidentali se întreabă cum se poate plăti acest preț și cine influențează poate să și participe pentru că ce se va întâmpla dacă Iran și Rusia sunt și ele de acord și cum arată zonele de influență? Se pot strânge de undeva atât de mulți bani? Pentru că eu sunt sceptic, mai ales și în ceea ce privește rolul Occidentului. Vă mulțumim și acum din partea verzilor, doamna Lochpiller. Thank you, Mr. Mulțumesc și mulțumesc domnului Tabler pentru cele spuse. Vorbeați de folosirea de arme chimice, dar știți că acolo există atât de multe alte crime împotriva umanității. Ce părere aveți despre acestea? Sunt comise atât de islamiști, diferitele grupuri, dar multe chiar comise de regimul Assad. În Germania avem două cazuri de făptași care ar putea ajunge în instanță printr-o jurisdicție universală, însă nu ar fi suficient. Consiliul de Securitate, de fapt, nu dorește să trimită cazurile la Curtea Internațională. Care e perioada dumneavoastră cu privire la perioada de tranziție sau eventual după? Ce facem cu aceste crime de război? Mulțumim. Încă doi vorbitori. Domnul Castaldo și apoi domnul Schaffhauser. Mulțumesc, mulțumesc și oaspetului nostru. Am uh, o serie de întrebări. Am citit articolul dumneavoastră din septembrie unde vorbiți de trecerea Eufratului de um, armata siriană și ați spus că există uh, implicații serioase asupra politicii Statelor Unite. Și ați spus că o astfel de trecere arată că oficialii de la Moscova și Teheran au alte idei și că riscă o confruntare cu Assad și Rusia. Dar dat fiind faptul că astăzi Assad a acoperit aproximativ 75% din teritoriu, au uh, înfrânt nu doar ISIS, ci și alte miliții, ce așteptări aveți acum din partea Statelor Unite? Ce strategie va fi, ce diplomație va fi aplicată și cum vor arăta următorii pași? Și apoi, cu privire la <clears throat> retragerea surprinzătoare a prim-ministrului uh, libanez Hariri și apoi prințul saudit care a ajuns la putere recent, Credeți că va afecta asta situația din Siria și ce vor face Statele Unite, după părerea noastră? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Castaldo. Domnul Schaffhauser. Mulțumesc. Iată o serie de idei și aștept răspunsul dumneavoastră. Pe de-o parte, principiul de suveranitate și de Națiuni Unite. Inter, uh, intervențiile, dacă nu sunt făcute sub uh, incidența Națiunilor Unite, destabilizează. Mă gândesc la intervențiile din uh, Irak, Libia și, de, și, și la fel și de cele din Siria. Dacă intervenim, trebuie să respectăm principiile de drepturile omului Da. Nu e corect să-i criticăm pe ceilalți că fac la fel, pentru că țările, țara mea a susținut, a susținut al nostru, de exemplu, și vedem că astăzi e un grup terorist. Au fost și alți uh, americani care au spus același lucru, că politica americană susține islamiști. Am înțeles că ideea ar fi să-l destabilizăm pe Assad sau să-l destabilizeze. Dar uh, justifică acest scop mijloacele? Putem cu adevărat să criticăm Irakul sau Turcia? Are și ei instrumentalizează această țară, date fiind uh, interesele lor regionale, la fel și cu Rusia. Putem uh, găsi aceste principii de drept internațional, însă iată prima mea observație. Și în al doilea rând, cred că nu putem vorbi de drepturile omului și de politică a democrației dacă ignorăm suveranitatea poporului. Deci aceasta e o problemă internă a Siriei, nu este problema noastră. Lăsați să-și facă aceste procese. Închipuiți-vă lume de mâine unde China sau India sau alte puteri vrea să instrumentalizeze o parte a lumii. Dar în ce lume am trăit? De atunci întrebarea pe care vă pun este, plecând de la ideea siriană, care sunt, după părerea dumneavoastră, soluțiile de pace? Și închei cu o opinie. Și aici vorbesc în nume personal, nu în numele grupului. Curzii îmi sunt simpatici un popor care a luptat împotriva terorismului islamic și au reușit ei singuri. Poate că sunt susținuți în exterior, dar sunt un popor care există. Și atunci, ce părere aveți despre susținerea sau nesusținerea curzilor? Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Schaffhauser. Nu există alte observații. Iată o serie destul de largă de păreri și intervenții. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. Vă rog. Mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări. Voi încerca să răspund pe cât de bine pot. În ceea ce privește rolul curzilor în căderea Raca au jucat un rol important în uh, ocuparea acelui stat și acest lucru nu poate fi ascuns. Forțele au fost forțele siriene democrate, da, dar sub umbrela lor au fost uh, o serie de organizații, Coaliția Siria-Arabă, cu curzii și alții și împreună, în mod surprinzător, și poate neașteptat, au reușit să lucreze mult mai bine împreună decât am crezut. Și dată fiind această cooperare, în special dată fiind triburile din estul Siriei, s-au văzut aceste două forțe și acum au avut de ales între forțele democratice din Siria și ce a rămas din forțele lui Assad. Asta ar fi vestea bună. Problema însă de aici încolo e să păstrăm această umbrelă și această disciplină politică, pentru că imediat ce acest uh, dușman comun a fost învins, părțile vor, uh, își vor reprioritiza relația și situația și n-aș vrea să spun care va fi viitorul. Eu cred că Statele Unite vor continua să susțină grupele această mișcare democratică siriană pentru stabilitate. Vor susține alegeri și consilii locale, dar nu știm cât timp va dura această susținere. În ceea ce privește cât de fez, întrebarea cât de fezabil este acest proces. E o întrebare bună, depinde despre ce proces politic vreți să vorbim. De 17 ani mă ocup de Siria, de și mai mult timp de Orientul Apropiat. Părerea mea e că oamenii nu se prea schimbă și nici guvernele nu se prea schimbă decât dacă trebuie. Și atunci, când începem discuții, nu văd de unde va apărea nevoia pentru guvernul Assad să-și schimbe în mod uh, substanțial politica. Și nici, la fel nici pentru opoziție nu văd ce îi va face să se schimbe. Aici, aceasta este marea provocare. N-aș vrea să fiu într-o situație în care se află domnul Stefan de Misturi în acest moment, deși face eforturi uh, reale Cred că această presiune internațională funcționează foarte bine și dacă putem convinge Statele Unite și Rusia împreună cu Europa și sperăm că în acest fel se va poate, putea ajunge la ceva, însă cred că va fi mult mai dificil decât ne închipuim. Rolul Rusiei nu vă pot spune. N-aș vrea să vorbesc în numele Federației Ruse. Două lucruri însă pot spune dacă ați avut întâlniri cu ministrilor de afaceri externe și cu cei de la minister, își cunosc temele foarte bine, sunt rezonabili și vine să invit acasă pentru un grătar. Chiar par oameni de treabă. Dacă vorbești însă cu alți membri ai guvernului rus, e clar că au o altă părere despre Siria și inclusiv uh, posibilitatea unei intervenții militare. Deci există păreri diferite, nu există o singură părere rusească. E dificil să ne dăm seama ce își doresc, de fapt. Eu cred că tind spre o victorie militară pe care să o îmbrace într-o victorie diplomatică. Să există speculații că s-ar putea să-și retragă susținerea. Așteptăm campania de realegere a președintelui Putin în primăvara anului viitor. Rămâne să vedem, așteptăm și vedem cum putem preveni un alt dezastru, UE și SUA, tot ce vă pot spune este că, în ciuda tuturor teoriilor, eu cred că trebuie să învățăm din istorie. Politica americană în Siria, sub președintele Obama, a fost un dezastru, nu trebuie să vă explic de ce dezastrul acelei țări care a dus la cel mai mare război uh, sectarian în perioada recentă, cum a, asta a afectat nu doar regiunea, dar și securitatea în Europa. Și cum a pus la îndoială, până la urmă, angajamentele Statelor Unite față de securitatea europeană și securitatea în general în regiune. În ceea ce privește rolul Turciei, uh, Bănuiesc că vă referiți la acele filmări care arătau uh, trupele turcii în uh, provincia Italii. Turcia joacă un rol uh, ciudat acolo. Încearcă să aibă acces la diferite secțiuni și să joace un rol mai subtil. Eu nu știu să existe o susținere oficială a guvernului pentru anumite grupări, și nu cred că e vreo politică oficială în acest sens, însă e foarte clar că în timp obiectivul răsturnării lui Assad a devenit mai puțin important, n-a, dispărut complet de pe ordinea de zi, dar nu mai e pe primele locuri și colaborarea cu Kremlinul i-a împins pe de o parte să blocheze forțele democrate siriene, și în al doilea rând să combată extremismul în Turcia și să ajungă la un acord în acordul uh, cu acordul Moscovei. Ce facem pe, de aici încolo? Se pare interesant că toată lumea se uită în uh, Siria la grămezile de moloz de acolo și de oamenii refugiați și toată lumea ar dori să meargă într-acolo să reconstruiască. China face propuneri, Iranul a spus ceva în acest sens, țările vecine au spus ceva, dar nimeni nu vrea să plătească reconstrucția. Eu vă asigur că Statele Unite nu vor plăti reconstrucția unui uh, stat distrus de Federația Rusă, de statul islamic și de uh, regimul Assad. Nu se va întâmpla asta. Iar situația fiscală a Statelor Unite nu e cea mai bună și nu cred că vom investi în așa ceva dacă nu ne putem aștepta și la ceva în schimb. Și cred că multe state europene sunt în aceeași situație. Bine, nu înseamnă că lucrurile nu se pot schimba. Raportul uh, politic s-ar putea schimba. În fine, apoi cât privește crimele de război, o întrebare foarte bună. Sunt multe motive pentru care acest subiect n-a fost discutat mai devreme și mai clar. Asta și pentru faptul că mulți oficiali au considerat că discutând despre crime de război prea devreme, n-ar mai rămâne multe opțiuni în a-l convinge pe președintele Assad să părăsească țara. Și o idee reală, dacă îl convingem să părăsească țara sau pentru a-l convinge, dacă vorbim de, deodată de acuzații de crime de război, situația se schimbă. Dar folosirea de arme strategice asupra populației civile, tot mai des, a devenit important ca dosarele de crime de război să fie deschise. Aici mai apare o altă problemă și nu deloc mică. Există atâtea părți internaționale care intervin în Siria din atâtea puncte diferite că o astfel de investigație s-ar putea extinde asupra mai multor țări cât privește comportamentul. Și din nou va fi dificil să ajungă la un uh, acord. Vă recomand să faceți eforturi proprii pentru a trage la răspundere pe cei responsabili. Mulți în regimul Assad se așteaptă ca lucrurile să se întâmple, să se întoarcă la cum erau înainte. Dar dacă trimitem un mesaj legat de crimele de război, tragem o linie și spunem că nu, nu va mai fi niciodată ca înainte. Poate că asta ar ajuta un regim politic. Dar, în fine, las asta la latitudinea experților. What to expect, um... La ce ne putem aștepta din partea Statelor Unite și în special uh, dacă vorbim despre miza din Siria, Assad, Iran, Rusia. Este foarte interesant, de fapt, și trebuie să să ne gândim la faptul că forțele pro-Assad uh, câștigă teritoriul de la statul islamic și de la alte, alte, alte părți. Însă dacă ne uităm la aceste părți ale hărții, uh, sunt în special uh, părți din deșert, implică mercenarii ruși care au fost capturați recent de către statul islamic, ceea ce face ca efortul militar să fie eficient. Nu știu dacă va fi eficient în păstrarea păcii în Siria. Cred că va fi dificil. Doar dacă regimul și susținătorii săi vor reuși să ajungă la o înțelegere. Ce, la ce ne putem aștepta din partea Statelor Unite? Motivul tensiunilor între Statele Unite și Federația Rusă și de asemenea Iran și Siria s-a uh, a intervenit la, după bombardamentul din Han hyun foarte multe miliții Shia au, uh, făcut asa, au asaltat uh, bazele americane de la El Camp ceea ce a dus la o serie de lovituri aeriene din partea Statelor Unite și um, după ce Statele Unite a doborât un avion sirian, uh, deodată negocierile cu Rusia au devenit uh, mult mai eficiente și s-a ajuns la un, la un conflict de, pentru descaladare în estul Siriei. Aceste, acest acord se referea la râul Eufrat, la fluviul Eufrat, unde acest fluviu ar fi fost ca și Elba la sfârșitul cel de-al doilea război mondial. Um, unii veneau dintre est și Rusa, Rusia și Iranul din vest. Când Rusia a traversat acest fluviu, aceste două forțe au intrat în contact direct și uh, s-a intensificat conflictul. Însă până acum Statele Unite și Federația Rusă și celelalte părți au uh, reușit să uh, ajungă la o dezescaladare a conflictului. Avem nevoie de o soluție mult mai globală în ceea ce privește uh, demisia surpriză a prim-ministrului Harari. Uh, nu sunt sigur. Sunt sigur însă că distanța politică dintre uh, statul libanez și Hezbollah s-a restrâns foarte mult și uh, Uh, pierderea acoperirei sunite pentru acest guvern nu uh, uh, dă vești foarte bune pentru rezolvarea tensiunilor din regiune. Există preocupări în legătură cu izbucnirea unui război care ar putea să fie exagerate, însă uh, felul în care decurge războiul sirian în, și impactul său asupra Libanului este din ce în ce mai inacceptabil pentru Israel. Și Israelul a spus de mai multe ori că își va apăra propriile interese. În legătură cu suveranitatea ONU, e o întrebare foarte interesantă, pentru că există un amestec al felurilor în care diversele părți au justificat intervenția în războiul sirian. Statele Unite și a, uh, prin decizia președintelui, președintelui Obama a decis să nu intervine în Siria datorită drepturilor omului. Au intervenit în Siria pentru a a uh, înfrânge uh, statul islamic conform unui articol al, din Constituția Republicii Irak. Deci, coaliția activează în interiorul Siriei dintr-un singur motiv că Bashar al-Assad și-a pierdut controlul asupra teritoriului și un stat vecin ne-a cerut nouă tuturor să intervenim. Este o problemă pentru că această organizație uh, scade și uh, se diminuează și justificarea uh, legală a acestor acțiuni. Statele Unite, după cum știți, s-a bazat pe autoritățile internaționale. Statele Unite și-a justificat războiul din Siria bazându-se pe legislațiile post-11 septembrie în legătură cu terorismul. Însă, bineînțeles că avem multe părți care continuă să intervină în Siria, în multe părți care sunt uh, Uh, state învecinate și Siria a devenit un fel de teritoriu fără frontiere. Și bănuiesc că până când vom avea un uh, guvern mai inclusiv la Damasc sau vom avea o Sirie fragmentată pe care nu vom mai putea uh, controla, atunci stabilitatea pe care ne-o dorim uh, este una dificilă. Și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește regimul Assad, dacă aceasta este o problemă internă. Da, cred că va fi un proces politic, chiar și la Geneva se menționează un uh, proces politic cu schimbările Constituției și așa mai departe. Însă cred că majoritatea dintre dumneavoastră vă dați seama că oricare ar fi rezultatul acestui proces, politicile Statelor Unite și ale majorității statelor europene se bazează pe comportamentul unui guvern intern din Siria în legătură cu statele vecine și în uh, ceea ce privește afacerile interne. Acest lucru va face ca Siria și Statele Unite să meargă pe căi foarte diferite. Dintr-un punct de vedere american, este important să observăm că influența Statelor Unite în interiorul Siriei nu a fost foarte mare. Siria nu a fost niciodată un, un aliat al Statelor Unite, probabil nu va fi un aliat al Statelor Unite, însă importanța primară a Siriei este una a localizării geografice este în mijlocul uh, întregii zone și ceea ce se întâmplă acolo afectează întreaga securitate din regiune și avem un interes în uh, uh responsabilizarea guvernării în această regiune de, nu, vorbim despre democrație, este un obiectiv uh, lăudabil, însă există anumiți uh, pași care trebuie să fie făcuși pe această cale pentru ca zona să fie mai pașnică și deocamdată nu există uh, o, o asemenea cale. Avem soluții interimare cu măsuri pe jumătate gândite, cu diverse părți care încerc să inter, încearcă să intervină în, seri, în Siria spre un uh, rezultat care diferă în funcție de fiecare participant. Asta poate diferențiază americanii de ruși, dar uh, pentru Statele Unite, ca și pentru mulți dintre dumneavoastră, Prim, primul, prima pe listă este stabilitatea și după aceea ordinea. Însă pentru Rusia este invers. Prima dată ordinea și după aceea stabilitatea. Și poate amândouă părțile se înșală și poate trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc. Dacă ne întoarcem la felul cum erau lucrurile înainte, vom ajunge uh, să trimitem uh, sume uriașe de bani în uh, găuri negre din Siria și în regiune, fără rezultate concrete pentru poporul sirian. Avem nevoie de măsuri mai concrete acolo unde putem să acționăm concret pentru a rezolva probleme mult mai concret. Vă mulțumesc. Domnule Terbel, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns foarte sistematic la aceste probleme și întrebări ridicate de către distinși și colegi, membrii AFET. De vreme ce mai avem încă câteva minute la dispoziție, vă întreb dacă mai dorește și altcineva să intervine, Domnul Boștinaru? Nu, nu îmi cer scuze. Domnul Teanăc. Mulțumesc, domnule președinte. dar doar câteva întrebări. Cu cinci ani în urmă am spus, poate naiv, am solicitat o uh, interdicție de survolare. Poate am fost naiv. Credeți că ar fi posibil mm, datorită sofisticării sistemelor uh, de luptă ale lui Assad și că poate nimeni nu avea puterea militară de a introduce un asemenea sistem. Credeți că ar fi put, fost o posibilitate și ar fi putut salva vieți omenești. Eu cred că sute de mii de oameni, vieți omenești ar fi putut fi salvate dacă toate uh, părțile s-ar fi căzut de acord în legătură cu o asemenea măsură. Mm, A întrebare este legată de curzi. Mă îngrijorează foarte mult felul în care au fost abandonați curzii uh, America nu a făcut foarte mult pentru a împiedica Iranul, milițiile șiite și uh, guvernul să uh, acționeze împotriva curzilor. Mă tem că dacă ISIS va fi învinsă, uh, atunci Assad se va îndrepta uh, către aliații naturale ai Americii, care sunt curzii. Uh, Păi, ce speranțe există pentru acești curs care vor să li se recunoască propriul stat? Cum putem pune presiune asupra lui Assad pentru a avea un fel de Sirie uh, federală care să um, întrevadă o soluție pentru problema curdă? Vă mulțumesc, domnule Tanoc. Urmează domnul Freund. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la, ceea ce, la un lucru pe care l-ați menționat în ceea ce privește politicile lui Barack Obama în Siria. Nu am spus că a fost catastrofală, dar cam asta se înțelegea. Vă referați la liniile, politicile liniilor roșii sau poate și la altele. Și mă întreb, pentru că eu am urmărit uh, uh, Mm, lucrurile destul de îndeaproape atunci. Ce ar fi putut să facă Obama? Știu că politica liniilor roșii nu a dus niciunde, însă ce altceva ar fi putut să facă Obama? Aceasta a fost marea întrebare și în legătură cu faptul că americanii erau obosiți să fie târâți într-un nou război în Orientul Mijlociu atunci când nici măcar nu ieșiseră din Afganistan. Care ar fi fost sugestiile dumneavoastră? Sau dacă le-ați, men- le menționat în momentul respectiv. Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Nu este cazul, domnule Tabler. Da, vă mulțumesc. În ceea ce privește este nu știu dacă mă uit spre trecut sau spre viitor, dar dis- discutăm despre ipoteze. O zonă de interdicție a survolării. Au fost perioade în care o interdicție de survolare ar fi salvat vieți, chiar și înainte de uh, Uh, intervenția Rusiei, uh, aviația siriană lovea pozițiile opoziției, uh, spitale și așa mai departe, fără îndoială, am fi protejat în acest fel anumiți oameni. Însă au existat două probleme în legătură cu acest tip de intervenție. În primul rând, contextul politic din zonele de opoziție, care s-a fragmentat, dat fiind nivelul de diviziuni, armamentul disponibil în aceste, do- aceste zone ar fi o interdicție de survolare, ar fi fost baza unui proces politic. Eu am, nu am crezut niciodată că se poate rezolva conflictul din Siria. Am învățat din Irak că în rezolvarea problemelor altor țări este foarte dificilă, în special pentru Statele Unite. Însă în anumite domenii ar fi fost posibil. Nu știu dacă ar fi funcționat sau nu și care ar fi fost rezultatul este greu de spus, însă este o cale care nu a fost uh, urmată. Știm că politicile care au fost uh, um, urmărite, uh, politicile președintelui Obama au dus la situația actuală și că Statele Unite au o responsabilitate aici și nu doar în ceea ce privește situația umanitară, ci în legătură cu apariția și extinderea unei um, organizații cum ar fi ISIS. Însă trendurile erau acolo de la începutul um, uh, mișcărilor din uh, Siria. Uh, organizațiile teroriste creșteau în uh, influență de la începutul conflictului și uh, am ajuns la această gaură neagră, război civil sectarian, război prin intermediari, care a dus la distrugerea poporului sirian și, până la urmă, a slăbit cu siguranță relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană. Rolul curzilor un, un, un, o critică uh, comună a politicilor Statelor Unite a fost uh, susținerea, uh, a susținerii forțelor democratice din Siria. Turcia este un membru al NATO și reprezintă un aliat tradițional al Statelor Unite. Și chiar dacă privim forțele democratice din Siria, uh, Uh, sunt văzute ca un fel de acoperire pentru mm, Partidul Muncitor mm, Kurd. Și cu toate că Statele Unite a ajutat curzii împotriva dorințelor Turciei, uh, dacă Statele Unite susțin în continuare curzii, uh, ar putea să piardă susținerea Turciei în favoarea Rusiei în ceea ce privește aspectele politice, aici se complică lucrurile, pentru că avem poporul curd, care este divizat politic în diverse facțiuni. Și cred că cea mai grea uh, parte a perspectivei curde și potrivirea acestei perspective cu perspectiva Statelor Unite, uh, partidul uh, YPG nu are foarte multe lucruri în comun cu uh, uh, um, cu uh, pozițiile vestului. Uh, și mulți uh, din curs din Siria uh, votează cu celălalt partid. În ceea ce privește Assad, uh, politica a fost una a stimulentelor și sancțiunilor. Mm, deocamdată însă nu aplicăm nici uh, exclusiv sancțiuni, nici exclusiv stimulente. Un rezultat pozitiv al președinției actuale uh, în Statele Unite este că am putea să susținem o soluție utilizând toate instrumentele disponibile. Însă va trebui să vedem. Politica pentru, în ceea ce privește Iranul a fost prezentată de către președinte, politica pentru Siria va urma și trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. Statele Unite uh, va intra într-o nouă fază în ceea ce privește lupta împotriva statului islamic uh, în funcție de poziția Iranului. În ceea ce privește președintele Obama și pozițiile legate de, de liniile roșii, au existat mai multe momente în timpul războiului care au dus la această catastrofă, chiar înainte de liniile roșii, au a avut loc o, a fost o decizie din vara anului 2012 de a nu înarma și organiza o opoziția siriană, siriană, armata liberă siriană, însă am permis aliaților noștri să o facă, ceea ce a scos uh, Statele Unite din ecuație și Statele Unite au reintrat uh, în discuție în momentul în care se trimiteau fonduri către opoziția siriană și anumiți, uh, anumite fonduri au ajuns în mâinile unor grupuri considerate extremiste. A fost un lucru uh, regretabil, însă ar fi trebuit să ne așteptăm la acest lucru. O altă decizie, în același timp, de a stabili aceste linii roșii a fost o decizie foarte proastă pentru că foarte repede după ce a fost stabilită această linie roșie în august 2012, mi se pare, regimul Assad a început să utilizeze, conform informațiilor secrete ale Statelor Unite, a început să utilizeze agenți chimici în, cu concentrații mai mici pentru a vedea dacă pot să fie detectați. Uh, până în martie 2013, purtătorul de cuvânt uh, al administrației Obama a declarat că linia roșie fusese mm, depășită. De ce a decis președintele uh, în să aplice această linie roșie în martie 2013 și nu în august 2012. Uh, nu se știe, unii spun că Statele Unite erau implicate în negocieri cu Iranul și erau limitate acțiunile lor militare, însă neaplicarea acestei linii roșii adus la faptul că Statele Unite nu, la faptul că Statele Unite nu au mai putut să influențeze acest conflict și v-a arătat uh, multora dintre dumneavoastră și aliaților noștri din Orient că uh, americanii nu își susțin uh, angajamentele. În mod foarte interesant și ne-a așteptat linia roșie a fost uh, aplicată doar în timpul președintelui Trump. Spre deosebire de ceea ce se aștepta mulți uh, că va fi politica Trump în legătură cu Siria. Pentru că utilizarea gazului sarin în uh, Siria, după ce Siria s-a angajat să-și distrugă stocurile, l-a înfuriat pe președinte și a dus la o Um, la aceste lovituri și bombardamente asupra bazei militare siriene și astfel s-a ajuns la sfârșitul utilizării agenților chimici în Siria. Statele Unite nu pot să rezolve conflictul din uh, Siria și nici dumneavoastră, însă ar fi putut să influențeze rezultatul său și a pierdut multe momente cheie în care ar fi putut să o facă. Vă mulțumesc. Then I would like... Vă mulțumesc, stimați colegi, mai există comentarii. Îl mulțumesc domnului Tabler pentru că a venit astăzi alături de noi în Comisia AFET. Informații foarte importante, la primă mână, sunteți un mare expert pe Siria, vă urăm tot succesul în continuare în orice viitoare funcții. Stimați colegi, Sugerez să facem o pauză până la 17 și 15 minute și după aceea să trecem la vot pe cele două rapoarte. Ne revedem la 17 și un sfert.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

doamnelor și domnilor, stimați colegi, aș dori să trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Dacă ați putea să luați loc. Iar, iar cei care nu doresc să participe la reuniunea noastră ar putea să părăsească sala. Trecem la punctul numărul 7, raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune. Raportorul nu își dorește să spună nimic, așa că putem trece direct la vot. Dom- Domnule Nart, vă rog. Președinte. Domnule președinte, am un amendament oral la punctul 249 la care, pe care vreau să o explic pe scurt. Uh, situația din Columbia nu necesită o susținere pentru procesul de pace, ci o solicitare către FARC pentru ca uh, banii uh, rezultați din traficul de droguri să fie puse la dispoziția victimelor acest lucru ar putea să, uh, să însemne o luptă împotriva traficului de droguri. Uh, pentru a se încheia această perioadă neagră a istoriei sale, pentru a avea o luptă politică fără trafic de droguri și fără acest uh, tezaur, își propun amendamentul reiterează susținerea pentru procesul de pace din Columbia, care este esențial pentru Columbia și pentru stabilizarea regiunii. Cere ca toate activele FARC, inclusiv uh, cele obținute din traficul de droguri, să fie folosite pentru a, uh, a despăgubi victimele conflictului și uh, informațiile obținute ar trebui să fie acordate guvernului pentru a lupta împotriva acestor carteluri. Vă mulțumesc! well. As you know, I love surprises. După cum știți, îmi plac surprizele. Voi încerca să scot ce mai bun în această situație. Îmi cer scuze, spune președintele. I... Intervenții fără microfon din sală. Am discutat cu domnul Nart și de la amendamentul său inițial, pornind de la acesta, aș putea sprijini propoziția își reexprimă sprijinul pentru procesul de pace din Columbia, care e deosebit de important pentru viitorul columbienilor și pentru stabilizarea regiunii. Această propoziție aș putea să o sprijin și aș putea sprijini de asemenea Parlamentul European cere ca toate uh, averile FARC, inclusiv cele de pe urma traficului de droguri, pot fi folosite pentru a despăgubi victimele conflictului. Da, aș putea să sprijin aceste două amendamente. E în regulă, da. Și s-ar adăuga la care compromis? La 13A. Bine, vă mulțumesc pentru înțelegere. S și D, cere, liberale, bineînțeles. Bine. Putem să trecem atunci la vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bine, se adoptă cu 28 de voturi pentru 8 împotrivă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 95, un vot pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? Bine. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7A și amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bine, se adoptă. Trecem la amendamentul 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru, împotriva abțineri se respinge. 142 pentru, împotriva abțineri. Va trebui să verificăm la 142, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Da, 222, doamna Vautmans, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 2.24 lozing pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2.26 226 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm la 227, s-a deschis votul. S-a închis votul. Wow, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 242 Vautmans pentru împotrivă abțineri. Verificăm la 242 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 13A, inclusiv 13A, inclusiv amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. șase caduc, da? 262. Preda pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 348 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 341 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Compromisul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Bine, trecem la 22. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la 377 pentru împotriva abțineri se respinge. Trimiteri 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificare. Bine. Amendamentul 2, sau trimiterea numărul 2, s-a deschis votul. Referirea. Lipsesc doi colegi, mai lipsesc mai lipsește unul. Bine, s-a închis votul. Se respinge. Bine. La 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. spun pentru că s-a adoptat compromisul 20, nu, nu votăm avizul de la bugete. Trecem la vot electronic pe întregul proiect de raport astfel modificat. să deschis votul. Mai lipsește un coleg. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la punctul... Nu, doamnă Lözing, vă rog. În numele grupului meu avem un proiect uh, pe care l-am, un raport uh, de minoritate pe care l-am trimis deja secretariatului. Uh, Mulțumim, doamnă Lozing. Trecem la 8. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare. Raportor domnul Galer, doreți să luați cuvântul? Nu e cazul. Atunci trecem direct la vot. Bun. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotrivă se respinge. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pe două părți. Trei părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 37, doamna Lozing. Pentru împotriva abțineri se respinge. 38 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 Domnul Pițula pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 49, Carver, pentru împotriva abțineri se respinge. 51 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 63 pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Numărul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Dacă se adoptă, atunci trecem la amendamentul oral numărul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 94 um, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101-103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri se respinge, 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă abțineri Verificăm la 114 a doua parte. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. Verificăm la 117. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem atunci la 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183 caduc, trecem la 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, trecem la 141 și 142, amendamente 141-142 pentru, împotriva abțineri se respinge, 143 pentru, împotriva abțineri se respinge, 144 pentru, împotriva abțineri se respinge. 146 pentru împotrivă abțineri se respinge. 147 in favor. 147 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 145 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 148 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 152 pentru, împotriva abțineri respins, 153 pentru, împotriva abțineri respins, 100 de la 154 la 157 pentru, potrivă, abținere se respinge. De la 158 la 163 pentru, împotrivă, abținere se respinge. 164 pentru, împotrivă, abținere respins. 165 pentru, potriva abținere se adoptă. Compromisul 12 pentru, potriva abținere se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva se adoptă. 184 și 185 pentru împotriva abțineri se respinge. 187 pentru împotriva abțineri respins. 186 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 198 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 199 și 200 pentru, potrivă, abțineri respins. 201 pentru, potrivă, abțineri respins. 202 pentru, potrivă, abțineri respins. 204 pentru, potrivă, abțineri respins. 203 pentru, potrivă, abțineri. 203 verificăm. deschis votul, l-am închis, se adoptă. 205 pentru, potriva, țineri, se adoptă. 206, 207 și 208 pentru, potriva, abțineri, respins. 209 pentru, potriva, abțineri, 210 pentru, potriva, respins. Compresul 15 pentru, potriva, abțineri, respins. Se adoptă, scuze. 219 pentru, împotriva abțineri respins, 220 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 221 pentru, împotriva abțineri respins, 222 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 223 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 224, două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 235 pentru împotriva abțineri respins. 238 pentru împotriva abțineri respins. 237 pentru împotriva abțineri se adoptă. 200 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 239. 239 cade. Ce păcat. Minunat amendament. 240 pentru, împotriva, abțineri, respins. 241 se adoptă adoptă, 242 pentru împotriva abțineri se adoptă, 243 pentru împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru împotriva se respinge, 245 pentru împotriva abțineri se adoptă, 246 pentru împotriva abțineri se adoptă, 247 se respinge, 248 pentru împotriva abțineri se adoptă, 249 pentru împotriva abțineri se adoptă, 250 pentru, împotriva, abținere, respins. 252 pentru, împotriva, abținere, respins. 251 pentru, împotriva, abținere, respins. 253 pentru, împotriva, abținere, respins. 255 pentru, împotriva, abțineri, respins. 256 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 257 pentru potriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 266 pentru potriva abțineri respins. Compromisul 18 pentru potriva abțineri se adoptă. 279 domnul Pait pentru potriva abțineri se adoptă. 280 pentru, împotriva, abțineri, respins. 281 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 283 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 286 pentru,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 Am închis votul. Adoptă. Felicitări raportorului. Doamna Lözing, vă rog. Grupul meu a scris un raport de minoritate și l-a trimis deja secretariatului. Mulțumim. Trecem la punctul 9 crearea unui instrument de stabilitate și pace. Și îi dau cuvântul colegului nostru Arnaud Danjean pentru a-și prezenta poziția și acordul uh, la care s-a ajuns în discuțiile interinstituționale. Bref, simplement pour dire... Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, doar cele, cele două solicitări pe care le avem în negocierea trilogului au fost păstrate și am obținut ceea ce doream pe cele două puncte la care țineam, deci poziția Parlamentului a fost recunoscută, în special în legătură cu declarația comună atașată textului, Comisie, Consiliu și Parlament în legătură cu non-utilizarea instrumentului de cooperare și dezvoltare pentru a finanța aceste acțiuni CBSD. Deci am obținut uh, ceea ce solicitam uh, în uh, solicitarea noastră inițială. Deci mulțumesc grupurilor pentru încredere. Thank you, Anu, and I would like to thank you for your... Mulțumesc, Anu, și îți mulțumesc pentru munca foarte bună depusă în calitate de raportor pe acest dosar atât de dificil. Însă negocierile au fost minunate, în special cu Consiliul. Putem trece, deci, mai departe Parte la vot, nimeni nu mai are nimic de adăugat. Da, un singur vot. N-am deschis votul. Treizeci și șase din șase prezenți. Votul s-a încheiat. A fost adoptat 27 pentru 7 împotrivă votul în plenară pe 29 și 30 noiembrie și apoi un vot în Consiliu în decembrie, semnare și publicare în uh, jurnal oficial în ianuarie. La 8, diverse, nu e cazul, următoarea întâlnire pe 13 noiembrie la 7 și jumătate la Strasburg. Ședința se încheie, o seară bună tuturor!